I'm very happy to see Bună ziua, mă bucur să vă văd uh, pe toți uh, din nou uh, la lucru, la Bruxelles sau la distanță. Sper că v-ați bucurat de o vacanță scurtă și sper că sunteți cu toții într-o stare optimă, o formă optimă. E foarte importantă sănătatea în aceste vremuri și vă rog în continuare să aveți grijă de dumneavoastră, de familiile dumneavoastră și de ceilalți. Am uh, convocat uh, această ședință extraordinară care va avea loc uh, în două părți, cea de dimineață și cea de după masă. Dacă nu sunt observații, vă propun să adoptăm ordinea de zi. Votul privind instrumentul solvenții va avea loc și după masă. Văd că toată lumea este de acord, deci considerăm ordinea de zi adoptată. Comunicările președintelui la punctul 2 ca de obicei, ședința de astăzi este transmisă pe internet. Is available in the following languages, English, French. Avem uh, limbile obișnuite uh, plus uh, polonă, cehă, română și portugheză. De asemenea, aș dori să vă uh, reamintesc că interpreții noștri se uh, bazează pe calitatea sunetului și a imaginii Vă rog să vorbiți uh, în una din limbile în care avem interpretare, de asemenea vă rog să vorbiți clar și răspicat pentru a-i ajuta pe interpreție să-și facă treaba și, încă o dată, ca întotdeauna, președintele mulțumește anticipat interpreților pentru munca depusă. Uh, colegul nostru, domnul Ros, uh, dorește o solicitare de respectare a regulamentului. Dau cuvântul. Mulțumesc. Da, într-adevăr, avem uh, reguli legate de interpretare în Parlament, respectiv că toți putem comunica în limba noastră. Eu vin din țările de jos, nu avem uh, cabină de, uh, da, de, de olandeză. La începutul crizei COVID am înțeles că, într-adevăr, provocarea era organizarea reuniunilor, dar au trecut totuși șase luni și interpretarea, cred eu, ar trebui să fie disponibilă. Trebuie să respectăm regulile și, dacă nu se poate, atunci n-ar trebui să organizăm reuniuni. Punct. Cred că e cinstit ca toată lumea să poată să se exprime în limba sa. Ar trebui ca limba tuturor să fie disponibilă data viitoare. Mulțumesc, președintele, da, aveți dreptate, aveți mare dreptate și vom transmite acest mesaj serviciilor uh, Parlamentului și Secretariatului General al Parlamentului spre soluționare. Sperăm să avem uh, interpretarea în limba olandeză la următoarea ședință. Punctul 3 aș dori să vă spun că avem uh, deciziile coordonatorilor din 16 iulie anul curent, care au fost uh, trimise prin mail tuturor colegilor în 17 iulie, deci a doua zi. Punctul 4, uh, lansarea votului. Trebuie să votăm proiectul de aviz privind propunerea pentru regulament a Parlamentului și a Consiliului, care modifică regulamentul 2015 1017 cu privire la crearea instrumentului de sprijin Solvency. Trebuie să verificăm însă înainte să începem votul dacă avem cuvorumul și mă uit la șeful de unitate aici. Se pare că avem cuvorumul necesar, deci putem trece la vot. Să nu uitați că doar membrii ale căror nume au fost transmise secretariatului în prealabil de către grupurile politice, au dreptul să voteze. Ați primit ieri un mail de la secretariatul uh, ITRE cu buletinul de vot și cu instrucțiunile de vot. Vă rog să votați pentru amendamentele de compromis, să completați uh, buletinul respectiv cu numele dumneavoastră, să semnați uh, declarația, să faceți uh, poze sau să semnați electronic și după aceea să transmiteți versiunea semnată pe adresa mail ITRE și doar voturile transmise din mail de la mailul oficial al Parlamentului vor fi considerate valide. Colegii prezenți în sală, pot să voteze deja, pot să completeze manual acest buletin de vot și să-l înmâneze secretariatului ITRE. Votul va fi deschis până la 11.30, deci avem timp, iar rezultatul va fi comunicat înainte de ședința de după masă. Și astfel, deschid votul final acum voi deschide, se corectează președintele, votul final la începutul ședinței de după masă. Deci vă rog acum să votați. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, practic cel mai important din această ședință de dimineață. Este vorba de un schimb de opinii cu doamna Ania Kalicek, ministru federal pentru industrie și uh, cercetare, Doamnă Carlicec, aș dori să vă urez bun venit în calitate de uh, ministru al președinției. Vă mulțumesc uh, pentru uh, prezență înspre a ne prezenta prioritățile președinției germane. Ea e competentă pentru cercetare și inovare, care sunt domenii politice cheie, care țin de competența comisiei noastre. Germania a preluat președinția Consiliului UE într-un moment de cumpănă în care trebuie să luăm decizii cruciale legate de cadrul financiar multianual, planul de redresare pentru Europa, finalizarea negocierilor privind CFM-ul și programele sale și într-o vreme în care încă nu știm cum va evolua situația legată de pandemia COVID. Din punct de vedere medical, dar și în ceea ce privește impactul asupra economiilor și societăților noastre. Concluziile Consiliului din 21 iulie au lansat uh, calea pentru a obține un acord între cele două instituții. Este foarte important pentru noi uh, programul Orizont Europa, următorul program cadru, pentru care doamna Kalicek și uh, ministerul său sunt uh, responsabili. Este unul dintre programele cheie pentru a obține tranziția spre această economie verde și digitală și pentru a spori competitivitatea Europei. De asemenea, încercăm să amendăm uh, regulamentul FEDER și, de asemenea, uh, o nouă agentă strategică până în 2027. Comisia ITRE așteaptă cu nerăbdare cooperarea cu președinția germană și cu doamna Kalicek, mai ales pentru a încheia negocierile privind uh, dosarele legislative. Avem la dispoziție o oră și jumătate pentru acest schimb de opinii. Procedăm ca de obicei, dăm, mm, când ne vedem cu oaspeți de seamă, Vom avea două runde de întrebări pentru coordonatori uh, sau pentru reprezentanții grupurilor politice în prima rundă și după aceea 15 colegi uh, ITRE s-au înscris la cuvânt. Numele au fost transmise de către grupurile politice. Dacă ne încadrăm în timp, dacă colegii își respectă timpul alocat, poate vom putea să Uh, dăm și colegilor uh, cuvântul la procedura catch de aici și, bineînțeles, colegii prezenți în sală au prioritatea, dar, încă o dată, vă rog să vă respectați timpul alocat, două minute pentru coordonatori, un minut pentru ceilalți colegi, pentru a da tuturor posibilitatea să intervină. Și, mai ales, pentru a da timpul doamnei Colicec uh, posibilitatea să răspundă la întrebările noastre. Firește, acum dau cuvântul doamnei Calicec să ia cuvântul timp de 10 minute pentru declarația introductivă. Uh, bună ziua, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Ne aflăm uh, în aceste vremuri foarte dificile. Uh, pandemia corona ne provoacă pe toate Uh, planurile, dar uh, cu toții suntem de acord că trebuie să ieșim mai puternici uh, din criză decât când am intrat în ea și ați spus și dumneavoastră acest lucru. Avem nevoie, pe de o parte, de educație foarte bună și, pe de altă parte, avem nevoie de educație, de cercetare și de inovare pentru a obține o economie suverană, o Europa suverană, rezilientă și durabilă. Și tocmai în acest context, în 1 iulie, Germania a preluat președinția Consiliului UE în aceste vremuri aparte, speciale, și suntem conștienți de răspunderea care ne revine în și pentru Europa și am pregătit un program ambițios Uh, în cadrul uh, trioului cu președinția și cu Slovania, noi ne dorim să obținem o Europa puternică pe planul uh, cercetării. Și, într-adevăr, programul Europa, Orizont Europa, trebuie să înceapă la timp. De asemenea, prin cadrul european de cercetare, să garantăm libertatea de cercetare și de asemenea dorim să clarificăm uh, ultimile aspecte legate de decizia ITER cât mai repede cu putință. Este foarte important ca programul Orizont uh, Europa, care este programul cel mai important la nivel mondial pentru cercetare și inovare, este important ca uh, acest program Uh, să uh, lanseze o cooperare strânsă în Europa, dar este și mai important ca acest program la timp, cât mai repede cu putință, pentru că așteptările în mediul uh, de cercetare sunt foarte mari. Ne-am pus de acord asupra unor decizii ne dorim să obținem o poziție a Consiliului pentru aspectele încă deschise, de exemplu, asocierea statelor terțe, după aceea sinergiile cu celelalte programe europene și apoi, bineînțeles, împărțirea banilor. Cooperarea internațională în domeniul cercetării și o cooperare solidă sunt acum mai importante decât oricând, dar uh, nu sunt ușor de obținut, cred că putem spune acest lucru. Însă, până la urmă, uh, doar dacă cooperăm la nivel internațional vom face față provocărilor globale ridicate de către pandemia corona, dar și cele legate de schimbările climatice. Trebuie să ne asigurăm că, bineînțeles, uh, uh, garantăm interesele europene și în această cooperare internațională. Trebuie să uh, asociem Orizont Europa și să creăm sinergii cu alte programe europene. Aceste sinergii sunt foarte importante și deci e nevoie de investițiile adecvate uh, în cercetare și în uh, dezvoltare mai ales uh, importante pentru țările din centrul și estul Europei. Aceasta este abordarea noastră noi ne dorim uh, să stimulăm uh, cercetarea în Europa, să uh, reducem diferențele economice în Europa, dar ne dorim ca Europa să rămână competitivă și la, la nivel internațional. Va trebui să vedem însă cum împărțim bugetul pentru programul Orizont Europa la nivel de programe. Cu toții cred că suntem de acord, va fi negocierea cea mai dificilă, pentru că în domeniul cercetării avem atât de multe programe, atât de diverse, care sunt foarte importante, teme care și ele sunt esențiale, dar până la urmă trebuie să tranșăm și să vedem câți bani uh, alocăm uh, unui program sau altuia. Avem nevoie de un acord, uh, de asemenea, cu privire la cadrul financiar multianual și uh, Uh, în urma negocierilor de la Consiliu sperăm să continuăm pe făgașul cel bun, pentru că este foarte important acum să ne asigurăm că uh, programul Orizont Europa e lansat la timp, pentru că asta arată că Europa este capabilă de acțiune și de asemenea că uh, uh, poate să-și revină după criză și să uh, devină competitivă. În ceea ce privește programele europene pentru cercetare și inovare, ele nu reprezintă decât o parte minusculă uh, Uh, din cercetarea și inovarea uh, care au loc uh, zi de zi în Europa. În statele membre, și observ asta și în țara mea, în Germania, avem un potențial imens la dispoziție și trebuie să optimizăm acest potențial. E o misiune pentru noi. Până la urmă, un spațiu european de cercetare puternic uh, și orientat spre viitor uh, este foarte important uh, pentru politica europeană de inovare și de cercetare și va fi și o garanție pentru bunăstarea Europei. Și deci, noi ne dorim să stimulăm cooperarea în acest spațiu european de cercetare. Să, ne, să coordonăm această cooperare, pentru că dacă vrem să rămânem competitivi la nivel uh, uh, internațional, trebuie ca Europa să fie mai rapidă, mai inteligentă și mai uh, agilă. Avem uh, nevoie și de uh, suveranitatea Europei. E o chestiune care ne preocupă în momentul de față, pentru că doar dacă suntem uh, suverani la nivel uh, tehnologic dacă uh, găsim soluțiile cele mai bune și mai durabile pentru Europa, doar atunci uh, vom putea lua uh, deciziile bune pentru Europa. Și la uh, ședințele neoficiale cu ministrii de cercetare am uh, propus inițiative în acest sens, o inițiativă care este foarte importantă pentru noi, din punctul meu de vedere, o reprezintă uh, hidrogenul verde, cum putem să folosim acest hidrogen ca completare la electromobilitatea în Europa. Am discutat uh, despre un alt aspect important, uh, reziliența, o temă care a fost uh, foarte acută în timpul pandemiei. Cum putem să ne asigurăm că suntem mai rezilienți și apoi dacă vrem să sporim vizibilitatea uh, acestui spațiu european de cercetare, e foarte important să asociem și cetățenii și societatea la aceste proiecte științifice. Am discutat uh, aceste aspecte la ședința informală cu miniștrii de cercetare în 21 iulie. Am avut uh, schimburi uh, foarte interesante. Uh, toată lumea a sprijinit aceste teme. Aș dori să mai menționez încă o dată inițiativa pentru hidrogenul verde. verde ecologic. Dorim să stimulăm cercetarea pentru că există încă uh, întrebări deschise în acest domeniu, dar Uh, cred că este foarte important să ne asigurăm că obținem până în 2030 uh, exploatarea economică a hidrogenului pentru ca uh, producția de energie să fie mai durabilă, mai ecologică, dar și mai sigură, dacă dorim să renunțăm la hidrocarburi intervin aspecte precum uh, siguranța aprovizionării, disponibilitatea energiei, dar și prețurile abordabile. Statele membre și-au exprimat uh, disponibilitatea să coopereze cu Comisia și cu dumneavoastră, cu Parlamentul European. Este o condiție sine qua non, pentru că subiectul acesta rămâne foarte complex. Iar uh, la uh, Consiliul din 27 noiembrie intenționăm să adoptăm concluzii privind dezvoltarea spațiului european de cercetare, care să Uh, confere obligativitatea politică a acestor uh, inițiative pe care le-am menționat. Pandemia corona ne-a arătat, uh, cred, foarte clar cât de repede se poate pune sub semnul întrebării expertiva științifică. Continuă să aibă loc dezbateri foarte aprige în acest domeniu și, de exemplu, se pune problema libertății de cercetare această libertate de cercetare uh, e cea care ne-a asigurat uh, prosperitatea în Europa. Această libertate de a uh, cerceta un domeniu fără, ca statul să spune dacă e bine sau nu, e condiția pentru inovare și aceasta este și abordarea noastră. Dorim ca acest lucru să se concretizeze în procesul uh, de la Bolonia am uh, cooperat uh, în acest domeniu, însă dorim ca acest subiect să fie um, abordat cu mai multă putere în domeniul spațiului european de cercetare și la conferința miniștrilor din octombrie urmează să luăm decizii în ceea ce privește acest spațiu european de cercetare și libertatea de cercetare. Pentru Europa e foarte important și aceasta este diferența cu alte regiuni din lume. Noi ne dorim să avem o cercetare bazată pe valori. Uh, aceasta este emblema uh, spațiului european de cercetare. Așa va rămâne și pe viitor și, deci, uh, dorim să milităm pentru libertatea de cercetare și în ceea ce privește relația cu alți parteneri din lume menționez doar uh, China în acest domeniu. În încheiere, aș dori să vă mai prezint câteva proiecte de care ne ocupăm în paralel, uh, pe lângă aceste mari proiecte pe care deja le-am uh, menționat. Dorim să adoptăm înainte de finele președinției noastre propunerea de regulament privind programul Euratom. De asemenea, în ceea ce privește PAC, pachetul pentru Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, uh, să fie și el adoptat. Iar în ceea ce privește negocierile privind ITER, am făcut deja progrese importante. Mai rămâne de văzut dacă până la uh, sfârșitul președinției noastre putem să finalizăm și acest uh, dosar. Sunt însă optimistă cred că suntem uh, pregătiți pentru a doua și a treia perioadă din trioul președințiilor, suntem gata să trecem la fapte, nu avem timp de pierdut, lumea este sub o mare presiune, uh, toată lumea încearcă să se dezvolte cât mai repede și pandemia corona și schimbările globale sunt uh, provocări la nivel mondial. Dacă vrem să rămânem competitivi la nivel internațional, atunci avem nevoie de cercetare și inovare în aceste domenii cheie. Trebuie să răspundem la multe întrebări, însă pentru mine este foarte clar. În astfel de domenii atât de importante, cooperarea internațională reprezintă aspectul cheie. Și dacă vrem ca Europa să rămână puternică, atunci avem nevoie de întreaga Europa în acest sens. Vom face față Uh, provocărilor actuale, precum pandemia corona, dar și uh, cele legate de schimbările climatice, care ne-au preocupat de mult, dar care ne vor uh, preocupa în viitor, vom face față acestor provocări doar împreună. Obiectivul nostru este ca Europa să iasă mai puternică din criză decât uh, când a intrat în ea. Acest, uh, această misiune este foarte importantă pentru noi. Eu mi-am propus ca în domeniul nostru al cercetării și al inovării să întărim această cooperare pentru că competitivitatea Europei la nivel economic și nu numai uh, depinde foarte mult de această cooperare cât mai strânsă va trebui să ne aducem uh, contribuția ca uh, uh, Europa să rămână competitivă la nivel internațional. Mulțumim, doamnă Carlicek, pentru prezentarea angajamentului dumneavoastră de a coopera cât mai strâns cu Parlamentul în negocierile viitoare. Mulțumesc și pentru că ne-ați prezentat foarte clar domeniile de cooperare, dar și de negociere eu sunt sigur că vom obține un acord foarte bun până la urmă. dar într-adevăr, bugetul este un aspect cheie. Nu este vorba doar de împărțirea banilor între diverse programe, dar și bugetul general. Știți că Parlamentul a fost puțin uh, dezamăgit. Suntem departe de așteptările noastre, suntem sub uh, nivelul uh, dezbaterilor inițiale. Sigur că a fost greu să obținem un acord. Ne aducem aminte de acest summit uh, interminabil care a durat uh, zile și nopți. Vom discuta însă în cadrul negocierilor uh, de acest aspect. Da, într-adevăr, aveți dreptate, potențialul este imens, nu ne putem atinge obiectivele strategice, digitalizarea, pactul ecologic. În domeniul medical va trebui să fim mai bine pregătiți pentru viitoarele pandemii. Fără cercetare și fără inovare nu putem recuperarea sau redresarea economiilor noastre nu va fi posibilă fără inovare. Deci, mulțumim pentru prezentarea sprijinului manif uh, manifestat și pentru deschidere. Acum trecem la uh, prima rundă de întrebări uh, și observații. Cu siguranță colegii vă vor face și propuneri. Dăm cuvântul întâi coordonatorilor. Începem cu coordonatorul PPE, domnul Eller. Good morning, good morning, Miss. Bună ziua! Am să trec imediat la germană pentru a saluta pe președinta noastră. Ziua. Bună dimineața, domnul ministru Carlicek. Mă bucur foarte mult că ați venit măcar virtual la noi în comisie. Aș dori să mă refer direct la subiect. Avem trei teme pe care mai trebuie să le negociem în primul rând bugetul, apoi cooperarea internațională și a doua nu s-a auzit din cauza internetului. Ați spus deja lucruri foarte importante despre buget. Aș dori însă să le pun în context. Avem, pe de o parte, orizontul uh, Europa și avem în același timp um, planul de redresare acestea vor interacționa. Planul de redresare a fost însă redus ca la buget și după ce am tăiat cam 35 de miliarde, acest lucru se va repercuta asupra celor trei programe, Connecting Europe, Erasmus Plus și încă un program, și suntem deja um, la o cifră care este destul de problematică, mai ales într-un moment de criză. Ne cerem scuze, dar sunetul este extrem de complicat de înțeles. Planul de redresare nu este foarte bine uh, pregătit, având în vedere toate aceste lacune. Este aproape imposibil de interpretat, de înțeles ce spune domnul Eller. Nu este bine să facem reduceri în programul de cercetare și nu ajută la nimic să compensăm uh, fondurile tăiate din planul uh, de redresare. Eu zic că nu aceasta este înțelegerea sinergiilor. Dincolo de programele de cercetare, se pune întrebarea în ce măsură aceste sinergii se pot face cu celelalte programe și mai ales cu fondurile structurale. Deja la ultima negociere, la orizontul 2020, am uh, spus că e nevoie de mai multe fonduri pentru uh, cercetare și chiar și la ultimele negocieri între Consiliu și Parlament, Parlamentul a făcut propunerea de a avea minim 5% pentru cercetare și inovare și să integreze această sumă în programele regionale. Însă aceasta a fost scoasă de pe agenda înainte de negociere, această propunere. Deci, n-are sens să tot vorbim de sinergii și de cât de bine vom combina toate fondurile existente dacă nu găsim și o soluție politică în ceea ce privește fondurile structurale, pentru că și ultima dată am decis lucrurile politic, dar după aceea nu s-a întâmplat nimic concret. Am și o întrebare care se referă la calendar. Plecăm de la premisa că până la sfârșitul lui septembrie Consiliul va avea o poziție pentru negociere și întrebarea este dacă Consiliul va, avea, va reuși să aibă până pe 25 o poziție comună și dacă nu avem, noi suntem gata să negociem repede, mai avem și noi Parlamentul unele de rezolvat. Întrebarea este ce facem dacă ei nu sunt gata, mai avem de discutat anumite lucruri cu Comisia Jurii dar uh, Parlamentul European în principiu e gata de negociere, dar întrebarea e ce face Consiliul. Cum finalizăm aceste negocieri și ce facem cu repartizarea bugetului? Pentru că trebuie să așteptăm și CFM-ul. Mulțumesc, ne cerem scuze, dar se înțelegea foarte, foarte greu. Da, mulțumesc, dar nu uitați că aveți două minute dacă sunteți coordonatori. Acum are cuvântul domnul Nica, coordonator SCD. Good morning, Chair. Good morning, dear colleagues. Bună ziua, domnule președinte. Mă bucur să vă văd pe toți. Urez uh, să avem uh, o muncă rodnică în această nouă sesiune doamna uh, ministru Carlicei, vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, pentru dialog și vă urez ca uh, președinția Consiliului să aibă rezultate foarte bune, ținând cont și de provocările care ne așteaptă, lupta împotriva pandemiei COVID-19 și nevoia de a ajunge la un vaccin care să fie aprobat, de asemenea revizuirea CFM-ului, susținerea sistemului de resurse proprii și planul de redresare pentru a numi doar câteva dintre provocările importante care ne așteaptă. Salutăm de asemenea și faptul că președinția germană a anunțat prioritățile sale și după cum vă imaginați, așteptam cu nerăbdare deschiderea negocierilor pentru Orizont Europa. De altfel, sunt raportor uh, pentru uh, Orizont Europa și coordonator din partea grupului SID și așteptăm să începem lucrările în cadrul uh, trialogului și să finalizăm negocierile în timpul președinției dumneavoastră. Aș vrea, în primul rând, să spun că sunt absolut de acord cu ce se spune în programul președinției germane, și anume că uh, cercetarea și dezvoltarea europeană reprezintă un rol esențial pentru a depăși criza de sănătate. Însă vreau să vă întreb, doamnă ministru, cum veți implementa angajamentele luate pentru ca această cercetare și dezvoltare să fie mai dinamică și orientată pentru rezolvarea pandemiei. Instrumentele din Orizont Europa reprezintă un, un element esențial pentru a găsi vaccinul și vreau să vă întreb care este rolul președinției pentru a susține Comisia și statele membre în acest sens. O a doua întrebare. Europa trebuie să pună mai mulți bani pentru prioritățile definite. În primul rând, ne dorim ca cercetarea și inovarea să aibă un impact pe anumite provocări, cum ar fi, de exemplu, depășirea crizei economice și de sănătate, revitalizarea economiei noastre, grăbirea tranziției energetice și industria noastră care să devină lider în ceea ce privește tehnologiile inteligente, inteligența artificială și altele. Însă, între timp, Consiliul a hotărât uh, recent să acorde doar 17,9 miliarde pentru aceste programe și doar 5 miliarde de euro pentru programul Next Generation. Acestea sunt cifre care vin din concluziile Consiliului pentru Orizont Europa și nu doar că aceste cifre sunt mult mai scăzute față de poziția uh, Uh, Parlamentului, care este de 220 de miliarde, dar este și mai puțin decât uh, a propus Comisia. Și aceasta arată că statele membre nu doresc să investească în viitorul lor, ceea ce cred că este o decizie greșită și un semnal greșit pe care îl transmitem. Ne confruntăm cu a doua, uh, un al doilea val al pandemiei și răspunsul din partea Uniunii Europene și a instituțiilor principale ale Uniunii este să reducă banii alocați pentru cercetare. Avem indicații că uh, vom avea în curând uh, uh, un vaccin sau o terapie bună pentru COVID-19 și că până în 2021 nu vom avea un alt val sau o altă problemă de tip COVID Cred că această decizie este greșită și cred că în cadrul negocierilor pentru CFM va trebui să găsim o soluție mai bună pentru alocări potrivite în privința fondurilor pentru Euro Orizont Europa. Vă urez de aceea mult succes în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nica, și acum dau cuvântul doamnei Trabaiova, care este coordonator din partea grupului Renew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să vă revăd uh, din nou, dragi colegi. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția dumneavoastră și aștept uh, să aud uh, părerea dumneavoastră în legătură cu întrebările noastre. Așa cum au arătat deja colegii noștri, intervin în calitate de coordonator pentru grupul Renew, și abia așteptăm și noi să reluăm negocierile pentru CFM. De altfel, pentru a fi mai preciși, dorim să încheiem cu succes aceste negocieri pentru CFM. Mai ales avem o prioritate esențială să ne asigurăm nu doar un buget potrivit pentru Orizont Europa, ci și, într-o perspectivă mai largă, fondurile necesare pentru acele programe care asigură o sinergie mai mare, cum ar fi, de exemplu, uh, centrele pentru siguranța cibernetică și așa mai departe, tot ce a menționat și domnul Eller. Deci avem nevoie de această sinergie pentru că nu ne putem concentra doar pe Orizont Europa, ci pe toate programele aferente. Trebuie să ne asigurăm că avem o bază de cercetare solidă pentru a face față pe termen lung și pentru a trece pe această, peste această perioadă dificilă care ne așteaptă. Ați menționat și educația și aș vrea să spun un lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem progrese uh, în uh, programele de cercetare și dezvoltare pentru ca institutele de cercetare să se poată reorienta și pentru a întări mobilitatea uh, și să-i facem față, așa cum am văzut anul acesta. Pentru aceasta, cooperarea strânsă este absolut vitală. De aceea aș dori să subliniez că trebuie să garantăm o mobilitate corectă pentru cercetători. Deci vreau să vă întreb ce faceți mai specific în acest uh, domeniu și ce aveți de gând să faceți cu statele membre. De asemenea, printre prioritățile pe care le-ați prezentat pe pagina uh, de internet a dumneavoastră, arătați că doriți o Europa mai puternică și inovatoare și domeniul de cercetare european să fie mai dinamic, uh, dând dovadă de un spirit al solidarității. Până acum am văzut că s-au făcut pași concreți în uh, ceea ce privește centrele de excelență și uh, uh, zonele de cercetare europeană față de problema coronavirusului. Comisia a precizat deja uh, niște bioscheme accelerate în domeniul cercetării și vreau să vă întreb care sunt măsurile fundamentale pentru dumneavoastră pentru a putea promova IMM-urile și startup-urile pentru a se include pe piață. Noi insistăm că trebuie să dezvoltăm uh, centrele de excelență în domeniul cercetării față de problema coronavirusului și vreau să vă întreb dacă puteți fi mai precisă. Vă urez succes și vă asigur că vom fi alături de dumneavoastră în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, Martina. Trecem acum la coordonatorul din partea grupului ID, domnul Borghia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei ministru pentru prezența ei și intervenția ei în comisia noastră. Se vorbea de educație, de cercetare și de inovare, așa cum uh, ați spus și dumneavoastră, ca fiind funcții cheie și, în același timp, pilonei președinției germane. Prima întrebare este cum intenționează președinția să pună în aplicare toate obiectivele care sunt foarte ambițioase și care au fost puse în centrul programei președinției germane. S-a vorbit de atingerea suveranității tehnologice, de o recuperare a deficitelor în domeniul concurenției și uh, de uh, multe care au legătură cu bugetul în același timp. Dar bugetul acesta este mult sub așteptările uh, tuturor protagoniștilor din aceste sectoare. Mă refer aici la comunicarea din ianuarie, care a fost uh, făcută de către toate întreprinderile din domeniul tehnologiei și inovării în Europa și ele au spus chiar că un buget uh, inferior la 120 de miliarde de euro nu poate să realizeze toate aceste obiective. Aș vrea de aceea să vă întreb uh, ce puteți face pentru a revitaliza uh, domeniul cercetării în Europa, care, domeniul care se află aproape în faliment din cauza negocierilor care au dus uh, bugetul mult sub așteptările eh, orizontului 2020? Uh, Aș dori să mai pun o ultimă întrebare, adică mai degrabă o clarificare în ceea ce privește ceea ce a spus domnul Altmaier la ultimul nostru, la ultima noastră întâlnire. E vorba de un subiect care s-a discutat uh, și în, uh, înainte și în discursul dumneavoastră a apărut. Ați vorbit de cercetarea pe hidrogen ca fiind un pilon în strategia pentru recuperarea competitivității și pentru ca să ajungem din nou la o poziție de lider uh, la nivel global în domeniul inovării. Din uh, intervențiile de până acum, dar și în această dimineață, știu că președinția dorește ca uh, cercetările pe hidrogen să fie uh, continuate, însă Comisia Europeană a publicat strategia pentru hidrogen în care se recunoaște importanța hidrogenului uh, verde pe termen mediu și lung. S-a recunoscut sustenabilitatea acestei materii în ceea ce privește relația dintre costuri și beneficii. Aș dori să o rog pe doamna ministru să ne dea opinia dumnea ei asupra acestui subiect. Mulțumesc, Paolo, iar acum uh, dau cuvântul verzilor. Astăzi, doamna Viola von Gramon este aici. Vă rog. Thank you, Chair. Uh, let me address my words. All... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vorbesc uh, în germană, pentru că este limba maternă. Stim Kalicek, haben Sie ganz herzlichen Dank. Dragă doamnă Kalicek, stimată doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat și pentru privirea de ansamblu. Dar, sigur, suntem destul de dezamăgiți, noi deputații, dar nu numai noi deputații, suntem dezamăgiți de sumele foarte reduse pentru Orizontul Europa în cadrul următorului cadru financiar multianual. Însă, Uh, mai ales cercetătorii sunt cei care sunt foarte dezamăgiți uh, și uh, directorii institutelor de cercetare și a universităților care ne-au scris în ultimele luni um, oferind, referindu-se la deciziile dumneavoastră și spunând că competitivitatea Europei este în pericol, iar ceea ce ați menționat dumneavoastră ca fiind soluții nu par să corespundă cu ceea ce așteaptă dumnealor. A spus că statele membre trebuie să folosească și să ridice în același timp potențialul din statele membre. Foarte corect, aceasta nu se contrazice cu ceea ce avem noi ca sarcină în cadrul spațiului de cercetare european și ceea ce este sarcina noastră atunci când e vorba de motivarea mm, intențiilor de cercetare. Colegii mei au spus foarte clar că peste 30%, ba chiar peste 50% um, au fost reducerile față de bugetul pe care l-am stabilit noi. Iar domnul Ehler a spus foarte bine că ar fi nevoie de 180 de miliarde dacă toate proiectele vor să fie puse în aplicare, proiecte care au fost deja planificate și care ar fi fost necesare. Dacă ne uităm la această cifră, suntem mult în urmă, mult în urmă față de ceea ce ar trebui să avem noi ca jucător global pe această scenă a cercetării. Iată deci cea mai mare îngrijorare a mea și anume că dumneavoastră încercați să mm, astupăm aceste lacune cu mm, măsuri care însă nu fac față acestor uh, provocări. Știm că de multe ori uh, Oamenii de știință și cercetătorii nu vin cu tractoarele să demonstreze pe stradă cum fac agricultorii sau alții care se apără și apără interesele atât de vocal și trebuie totuși ținut cont de ei. Să știți că suntem foarte dezamăgiți pentru că nu am primit uh, o dotare financiară pe măsură. Poate că ar fi bine să discutați despre acest lucru la cabinetul dumneavoastră la Berlin și să vă gândiți dacă nu s-ar putea eventual uh, gândi o finanțare din alte linii financiare ale bugetului, linii bugetare. Pentru că inovarea, tehnologia și cercetarea sunt extrem de importante și uh, o cercetare care să fie în același timp ecologică și să țină cont de acordul de la Paris ar fi fost foarte necesară. De aceea suntem foarte dezamăgiți de rezultat. Rezultatul este atât de departe de ceea ce se discutase și de ceea ce toți așteptaseră. Iar cu atât mai mult, având în vedere criza, cercetarea și uh, știința trebuie să joace un rol mult mai important decât înainte și mi se pare în contradicție cu acest lucru decizia de a nu avea destule fonduri. Ați vorbit mult de libertatea de cercetare, vă rog frumos să trageți concluziile. Da, cred că toată lumea a vorbit mult mai mult decât două minute, doar mai am o întrebare, domnule președinte. Deci, ați uh, vorbit despre libertatea de știință și cercetare. Am avut în Europa cazuri în care n-au existat, uh, n-a existat această libertate, chiar în Europa. Există aveți prevăzut un plan prin care cercetătorii care sunt supuși presiunilor, chiar în Europa, să poată să fie susținuți mai bine? Există un fond pe care am putea să-l prevedem ca instituții eh, pentru a-i susține când, de exemplu, în Ungaria sau în alte țări, eh, oamenii de știință sunt eh, supuși unor presiuni? Mulțumesc! Thank you. I give the floor now to Mr. Krasnodevski. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului Krasnodevski. Mulțumesc. Ne bucurăm, doamnă ministru federal, pentru că aveți timp să discutați cu Comisia ITRE astăzi, să ne întâlnim măcar virtual. Am o primă întrebare și este vorba de o întrebare destul de generală, însă cred eu foarte importantă. Una din prioritățile principale ale președinției germane este suveranitatea tehnologică a Europei. Știm acum mai mult ca niciodată că suntem mai departe de acest obiectiv ca niciodată. Puteți să ne spuneți, vă rog, ce înseamnă suveranitatea aceasta, adică concret ce putem să facem în ce domenii pentru a obține poziția pe care ne dorim de uh, suveranitate tehnologică europeană, mai ales având în vedere că uh, vom avea probabil un Brexit dur. Și probabil că dacă ne uităm la rankingul universităților, știm exact cât de slabă este um, de fapt, uh, această branșă a științelor în Europa. Apoi, vreau să mă refer la libertatea de cercetare care a fost deja menționată de alți colegi și de situația universităților care se ocupă de știință, dar nu numai de știință, dar și de științe umane, de exemplu, științe umane, științe sociale, uh, eu cred că situația în domeniul cercetării și științei la universitățile europene este destul de neliniștitoare. O colegă a vorbit de o țară și de presiunile asupra cercetătorilor. Aș fi putut să pun aceeași întrebare în ceea ce privește libertatea de predare, de exemplu, libertatea de exprimare în cadrul cursurilor universitare, în legătură cu altă țară pe care o cunosc bine, se știe, de exemplu, ce trebuie să sufere domnul Bernd Lucke la Universitatea din Hamburg când cursurile au trebuit să fie păzite de poliție. Deci ar trebui poate să găsim o soluție la nivel european, să încercăm să discutăm despre aceasta la nivel european, pentru ca să nu se mai repete așa ceva și pentru ca să întărim poziția oamenilor de știință și să întărim în același timp libertatea de exprimare, libertatea de cercetare din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc! Thank you so much, Mr. Krasnodevski. Mulțumesc! Și acum din partea grupului GOE, coordonator doamna Marisa Matias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei ministru pentru prezența ei în Comisia ITRE și pentru clarificările pe care le-a făcut față de strategia de mm, cercetare și știință în cadrul președinției germane. Aș dori să mă concentrez uh, cu intervenția mea pe un punct pe care doamna ministrul l-a menționat, cel anume propunerea de uh, de reduceri în investiții pentru educație și cercetare. Pentru noi, cei care suntem aici, cred că nu există niciun dubiu de, în legătură cu importanța științei și cercetării. Cu criza aceasta, cu pandemia, a devenit din ce în ce mai clar pentru toată lumea în această societate de uh, cât de importantă este cercetarea și știința într-o societate. Și de aceea văd aici o contradicție enormă față de toate obiectivele care au fost prezentate, față de tot uh, narativul pe care o auzim, tot narativul pe care îl auzim în legătură cu cercetare, să vedem după aceea o reducere ca aceea care a fost prezentată de guverne la buget pentru acest acest domeniu. Spre deosebire de ceea ce a spus doamna ministru, eu nu cred că aceste reduceri pot să fie compensate cu potențialul care există în diferitele state membre. E foarte clar, noi avem niveluri de dezvoltare și de investiții în știință și tehnologie și inovare foarte diferite de la un stat membru la altul în Uniunea Europeană și nu putem, de exemplu, să, pre- să comparăm investițiile care se fac în Germania cu alte țări în acest domeniu. Dacă dorim să compensăm reducerile pe care le avem, cu potențialele pe care le avem în statele membre, nu facem decât să amânăm găsirea unei răspuns, unui răspuns comun. Știu că mai mulți colegi care au luat uh, cuvântul, dar și alți colegi care nu au vorbit încă primesc foarte multe mail-uri din partea oamenilor de știință din Europa E clar că aceștia se află într-o situație foarte dificilă și trebuie să prevedem ce se va mai întâmpla. Situația nu este neapărat îmbucurătoare și nu putem să le spunem oamenilor de știință din Europa că vor putea să facă mai mult cu mai puțin bani, pentru că nu ne va crede nimeni. Doamnă ministru, dumneavoastră v-ați referit la um, problemele pe care s-ar putea să le întâlnească oamenii de știință în următoarea perioadă și eu cred că trebuie să le luăm foarte în serios. Parlamentul European are un cuvânt important de spus în ceea ce privește bugetul, dar eu sper că atunci când ne întâlnim pentru ca să facem evaluarea președinției germane, să vorbim de un buget foarte diferit pentru um, cercetare și pentru inovare decât cel despre care vorbim acum. Vă mulțumesc! Thank you. I'd like to thank all colleagues. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru intervenții și am să mă întorc uh, la doamna Carlițec pentru a-i da cuvântul. Au fost uh, puse foarte multe întrebări, avem multe așteptări. Vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste intervenții ale coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte diverse. O să încerc să navighez așa puțin printre diversele puncte abordate. Uh, Aș începe cu întrebarea domnului uh, Eller, care m-a întrebat în legătură cu programul, cu calendarul, este foarte clar. Până la finele lunii septembrie dorim să obținem un acord pentru a lansa la timp programul Orizont 2020. Deci mai avem uh, aproape patru săptămâni uh, la dispoziție pentru a perfecta um, detaliile. Domnul Nica a pus o întrebare legată de reziliență. Ce reprezintă pentru noi reziliența? O să mă refer acum la domeniul sănătății. Aici se pune problema dependenței noastre de uh, importuri. E una dintre întrebări, nu este singura, dar uh, nu o putem exclude. Un al doilea aspect care s-a arătat în timpul pandemiei, cum ne uh, pregătim pentru a obține cât mai repede un uh, vaccin este foarte important uh, în domeniul cercetării pentru vaccinuri. Uh, știți că e nevoie de mai mult de 10 ani și nu știm nici dacă uh, vom obține cu adevărat un vaccin, dar de pildă, în domeniul cercetării, în domeniul sănătății, dorim să obținem progrese atât în ce privește antibioticele, dar și în ceea ce privește cercetarea pentru vaccinuri. Dorim ca aceste aspecte să devină o preocupare centrală și dorim să ne organizăm astfel încât să sprijinim mai mult cercetarea în acest domeniu. Într-o astfel de situație, slavă Domnului, de pildă, putem să uh, ne um, um, bazăm pe rețeaua care deja a pregătit aceste domenii și apoi trebuie să vedem ce se întâmplă în uh, uh, SUA. Știți că și acolo Agenția pentru Sănătate are nevoie de timp și Europa trebuie să discute. În Germania are loc acum dezbaterea, dar e o întrebare pe care trebuie să ne, pună, să, să ne punem la nivelul uh, Europei. Cum putem să obținem progrese în domeniul cercetării pentru medicamente și vaccinuri? Pentru că există uh, produse pe care nicio industrie sau nicio companie nu poate să le obțină singură. Uh, Uh, este foarte important să uh, consolidăm reziliența Europei în acest domeniu. Am mai pus o întrebare domnul Nica, cea legată de decarbonizare. Da, într-adevăr, este un domeniu în care uh, dorim să menținem Europa competitivă. Dorim ca industria europeană să rămână pe teritoriul Europei și industria reprezintă un actor foarte important în acest domeniu al decarbonizării. În Germania avem un program pentru industria siderurgică, de exemplu, uh, Trebuie să ne asigurăm că uh, gazele respective sunt uh, transformate prin uh, electroliză, dar nu este decât un pas pe acest drum dacă ne dorim ca industria siderurgică să devină cu adevărat durabilă. Sunt foarte multe proiecte importante, dar încă o dată trebuie doar la Europa, să la nivel european să cooperăm astfel încât industria siderurgică și companiile respective să profite. La fel și industria chimică și alte industrii care folosesc foarte, multe, foarte multă energie și care folosesc și alte materii prime. Aici avem foarte multe de făcut. Este foarte important și e un mesaj care a revenit mereu în întrebări. E foarte important, sigur, cu toții ne-am fi dorit o altă situație pentru uh, programul Orizont uh, Europa, ne dăm seama că am avut uh, nevoie de mai mult uh, timp pentru negocieri pentru a ajunge în uh, situația asta, dar trebuie să dăm dovadă de disponibilitate la compromis pentru a ne asigura că programul acesta poate să înceapă la timp. Pentru cercetători este un aspect foarte important. E important ca Orizont Europa să fie lansat la timp. Cu toții ne-am fi dorit uh, Uh, în aceste negocieri ca situația să fie diferită, să obținem alte rezultate, dar eu sunt optimistă, sper să putem să începem la timp, astfel încât să obținem o efecte de sinergie cu adevărată cu alte programe și cu fondurile structurale. Întrebarea legată de uh, hidrogenul verde este foarte importantă, este uh, legată și de uh, sinergia cu alte domenii europene. Deci putem obține rezultate prin aceste sinergii. Nu cred că trebuie să ne lăsăm uh, descurajați doar pentru că uh, așteptările noastre uh, au fost altele legate de aceste negocieri. Pentru că, până la urmă, cred că putem să obținem un compromis. Suvenaritatea tehnologică a Europei am vorbit uh, în domeniul sănătății de suvenaritate, dar aș dori să mă refer și la un alt domeniu, tehnologia comunicării și a informării. E un domeniu foarte important. Europa trebuie să, revină, să rămână suverană pentru că trebuie să fim în stare să asigurăm securitatea acestor comunicări. Și aici trebuie să recuperăm uh, o anumită întârziere în comparație cu China și cu SUA. Nu cred că suntem pe picior de egalitate. Are loc o dezbatere foarte aprinsă în Germania pe ce subiectul, subiect care a început chiar înaintea crizei, pentru că ne-am dat seama că, într-adevăr, este un aspect foarte important în acest domeniu. Și se mai pune și problema uh, poziționării noastre pe viitor. Nu putem să ne ocupăm doar de tehnologiile care sunt comercializate acum pe piață, ci trebuie să ne gândim și la tehnologiile viitorului, de exemplu tehnologia cuantică. Există alte țări sau uh, alte companii uh, care uh, sunt foarte puternice și deci noi trebuie să uh, recuperăm întârzierea în acest domeniu. Am vorbit deja de hidrogen, libertatea cercetării. În octombrie, la reuniunea ministerială, vom aborda acest subiect, va fi subiectul cel mai important, libertatea de cercetare și de opinie uh, sunt strâns legate sunt, uh, ar trebui și sunt uh, temelia cooperării noastre. Ne bazăm pe valori care reflectă și valorile noastre comune pe care le împărtășim în Europa. Așa trebuie să rămână și pe viitor. În Germania avem o dezbatere de care s-a vorbit deja cu domnul Berluche. Da, bineînțeles că și în Germania trebuie să ne asigurăm că se face cercetare liber, că se predă liber și că domnește libertatea de cercetare și de opinie peste tot. Și dacă vrem să obținem acest lucru în întreaga Europa, cred că este o chestiune foarte importantă. Deci, libertatea cercetare va fi un subiect pe care îl vom aborda explicit la această reuniune ministerială din octombrie. Am vorbit despre vaccinuri deja cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Mulțumesc! Yes, thank you, thank you so much for, uh... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste răspunsuri clare, uh, pentru un uh, răspuns atât de eficace la intervențiile noastre, dar mai avem încă o rundă de întrebări cu cei 15 membri ai Comisiei ITRE care s-au înscris. Timpul maxim alocat este de un minut pentru fiecare și vă rog să respectați acest timp. Uh, uh, puneți întrebarea cât de succint puteți și am să încep această rundă de întrebări dându-i cuvântul doamnei Maria de Grasa Carvalho. Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, doamnă ministru. După cum ați spus, uh, inovarea socială este esențială pentru competitivitate, pentru cetățeni și economie și Orizont Europa este unul dintre programele cele mai importante în domeniul cercetării și inovării. Așa cum au spus deja mai mulți colegi, Parlamentul European a fost uh, dezamăgit și de altfel nu numai Parlamentul, ci și cercetătorii europeni din cauza uh, deciziilor luate la ultimul Consiliu, în special bugetul pentru Orizont Europa. Europa a fost destul de clară, dorim să începem uh, Orizont Europa la timp, însă Ați uh, răspuns uh, la întrebările colegilor într-un mod destul de vag în ceea ce privește uh, posibilitatea de a crește bugetul la Orizont Europa în timpul negocierilor. Și vreau să vă pun din nou întrebarea. Ce aveți de gând să faceți în cadrul negocierilor pentru a face față acestor așteptări din partea Parlamentului European și a comunității de cercetători? În al doilea rând, o întrebare legată de EIT. Eu sunt raportor pentru agenda uh, strategică de inovare și Parlamentul a fost foarte clar pentru a crește deschiderea și transparența, pentru a avea licitații deschise, vizibile, pentru un echilibru geografic mai bun la nivelul EIT. Așteptăm poziția dumneavoastră în calitate de reprezentant al președinției în această privință și sperăm să avem până la urmă o distribuție mai echilibrată pentru Institutul European de Tehnologie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Cocut. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. COVID-19 ne-a adus pe toți de aceeași parte pentru a lucra împreună. Industria farmaceutică ne-a arătat că trebuie să întărim cercetarea în acest domeniu și vreau să vă întreb dacă ne puteți spune mai multe pentru a vedea ce are de gând să facă președinția germană pentru a da un impuls necesar în acest domeniu. Și dacă vorbim despre inovare, vreau să vă întreb dacă președinția germană s-a gândit uh, la felul în care Erasmus ar putea uh, Uh, susține mai mult uh, agenda digitală, pentru că ambele sunt esențiale și Erasmus se confruntă cu multe probleme din cauza restricțiilor de călătorie care au urmat uh, din cauza pandemiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului Renew, domnul Christoph Gudler. Bitte. Uh, danke schön, merci à vous. Mulțumesc că am să vorbesc franceză. Mulțumesc, uh, doamnă ministru. Vreau să vă pun o întrebare legată de spațiu. Este o chestiune importantă pentru cercetare, pentru noi, uh, telecomunicațiile, observarea pământului, toate acestea sunt importante și pentru independența strategică a Europei. De aceea vreau să vă întreb care este susținerea dumneavoastră pentru viitorul uh, program spațial european. Lipsesc 2 miliarde din acest program față de dorința Parlamentului European. Deci ce puteți puteți face pentru a obține mai mulți bani la acest capitol. Pe de altă parte, o altă întrebare la articolul 25 în programul spațial, care prevede uh, respectarea intereselor uh, strategice ale Uniunii Europene și obligația uh, firmelor eligibile să fie stabilite într-un stat membru. Uh, acest uh, articol se pare că nu-i pe placul președinției germane, care ar dori ca statele membre să fie libere să încheie uh, contracte cu țări terțe în detrimentul securității și a intereselor noastre independența strategică pe care ați susținut-o ca dumneavoastră în urma cu câteva minute, doamnă ministru. Deci dacă este așa, atunci uh, noi vom susține cu toate puterile articolul 25 aici la Parlamentul European și vreau să-mi spuneți care este poziția germană la nivelul Consiliului în legătură cu acest articol 25. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, nu știu dacă sunt uh, intervenții de tip catch Vă rog să anunțați secretariatul și am să dau cuvântul domnului Berenți. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Așa cum au spus și mulți colegi de aici, inovarea și cercetarea sunt esențiale în timpul acestei crize, dar și pentru a ne stabiliza după aceea. Cred că este important să uh, Uh, ne reinventăm pe noi înșine și să avem uh, inovări care să fie importante și pentru restul lumii pentru a ajunge la un echilibru. Și am să trec acum la câteva întrebări mai specifice la care aș dori să am răspunsul dumneavoastră. Am văzut uh, ce se întâmplă cu know-how-ul lucrătorilor, care a avut de suferit și ar fi bine să fie susținuți după criză. Cum putem menține acești lucrători calificați pentru perioada de după criză? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Patriția Toia, din partea grupului SID. Grazie, președinte! Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, doamnă ministru! Mi-a plăcut un lucru în intervenția dumneavoastră, accentul pe care l-ați pus pe faptul că dacă vrem să participăm la cooperarea internațională pe cercetare și inovare, trebuie ca Europa să aibă mai bună colaborare, o, o mai bună colaborare internă. Aceasta e o provocare, într-adevăr, și cred că nu trebuie să fie considerată ca un lucru de detaliu. Vă invit așadar să, într-adevăr, să facem pași înainte pe acest subiect pentru ca în Europa să putem să colaborăm pe cercetare și inovare. Ceea ce nu mi-a plăcut în intervenția dumneavoastră este că dumneavoastră ați vorbit despre concluziile cu privire la negocierile pe bugetul, pe cercetare, ca un lucru de un lucru pozitiv. Noi încercăm să schimbăm acel rezultat, acele decizii. Ați auzit ce a spus domnul Bușoia, ce a spus domnul coordonator Nica și alții în intervențiile lor. Deci rezultatul acesta nu este pozitiv, vrem să-l schimbăm. Eu uh, vreau să insist asupra acestui lucru, dar uh, ați mai menționat, mai este un lucru pe care nu l-ați menționat în cercetare, iar pentru, pentru noi cercetarea, transformarea energetică a sectorului siderurgic sunt importante, dar și celelalte domenii sunt importante pentru competitivitatea europene, cum ar fi să folosim uh, oportunitatea cercetării în domeniul IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Ninisto acum. Thank you, Chair, and, and I would like to Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului ministru pentru că a venit uh, aici la comisia noastră. Președinția germană are o responsabilitate pentru felul în care se va gestiona Europa în această perioadă dificilă și criza COVID uh, n-ar trebui să ne facă să uh, nu mai avem în vedere alte elemente, alte provocări esențiale, cum ar fi criza mediului și altele care sunt la fel de importante. E clar că eforturile dumneavoastră se centrează pe uh, principiul de a nu face și mai mult uh, rău. În uh, ceea ce privește natura și clima, acestea sunt principii esențiale. Vreau să vă întreb, doamnă ministru, aveți de gând să extindeți acest principiu do not harm și pentru Orizont Europa? Uh, Consiliul uh, consideră că 30% din Orizont Europa trebuie să fie pentru climă și noi considerăm că acest proces trebuie să fie de 50%. Pe de altă parte, e important cum cheltuim acești bani, dacă ar trebui să avem o diferențiere ex post între uh, atenuare și celelalte principii. Și vreau să vă întreb dacă uh, veți întări fondurile pentru a crește legătura între pandemie și eforturile făcute în domeniul cercetării. Pe de altă parte, uh, noul acord verde și legătura cu Orizont Europa a fost un punct de plecare bun pentru a avea uh, o cercetare și dezvoltare mai curată și care să țină cont de mediu. Președinția are de gând să uh, continue cu aceste uh, aspecte pentru că Pactul Verde să se susțină pe aceste programe precum Orizont Europa și ce se va întâmpla cu acest principiu Do Not Harm. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnei Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnă ministru, pentru prezența dumneavoastră. Vreau să vă întreb despre zona europeană de cercetare. Președinția germană arată uh, în mod corect că aceste elemente sunt uh, Uh, motoare esențiale pentru economia europeană și pentru tranziția ecologică. Și mă bucur că președinția germană și-a manifestat în mod clar angajamentul pentru a crește această zonă a cercetării europene. Însă, așa cum ați văzut și ceilalți colegi ai mei sunt foarte dezamăgiți de deciziile luate la nivelul Consiliului European în luna iulie și reducerile la bugetul Orizont Europa. E clar că aceasta va fi o prioritate a Parlamentului, să creștem bugetul pentru Orizont Europa. Vreau să vă întreb ce are de gând să facă președinția germană pentru a ajunge la adevărate centre de excelență și dacă va asigura nivelul de investiții necesar atunci când fondurile sunt în scădere. Deci care vor fi prioritățile președinției uh, germane pentru zona europeană de cercetare? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului Ros. Mulțumesc uh, domnule președinte, doamna Carlicek, Programul prezentat de Comisia Europeană arată că um, energia nucleară va fi în continuare o parte importantă în mixul energetic uh, și aceasta uh, și pentru că IPCC-ul cere mai multă energie nucleară. Pentru a atinge obiectivele uh, climei, va trebui să creștem uh, această energie nucleară, așa cum arată IPCC-ul. La momentul acesta, energia nucleară nu este promovată de Uniunea Europeană, chiar în unele state membre aceasta este pe care de disperit, dispariție, așa cum se întâmplă și în statul dumneavoastră, doamna Carlicec, în uh, Germania. Însă, în ultimele uh, în următoarele decenii tehnologiile nucleare vor uh, dispărea de pe continentul european, deci vom depinde de expertiza din afară. Vreau să vă întreb dacă considerați că este o problemă această dispariție a know-how-ului și ce puteți face pentru a asigura suveranitatea uh, tehnologică în Europa și o a treia întrebare, aveți uh, fonduri suficiente în programele de cercetare europene sau în alte programe europene pentru a ține cont și de această energie nucleară. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Solis. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Sunt de acord cu colegii mei, nu putem reduce fondurile la inovare dacă dorim să menținem competitivitatea, să implementăm uh, pactul verde, nu putem reduce fondurile la Orizont Europa dacă dorim să avem o tranziție digitală și să promovăm uh, capacitatea profesională a lucrătorilor noștri. Și vreau să vă întreb dacă e, uh, aveți vreun plan pentru a redresa situația și dacă există o prioritate a președinției germane europeane referitoare la IMM-uri pe care doriți să o promovați. Vreau să vă întreb în mod mai precis uh, despre IMM-urile Deep Tech și despre startup-uri. Dacă aveți vreo măsură specifică în cadrul președinției dumneavoastră pentru aceste uh, firme care sunt absolut esențiale pentru inovarea europeană. De exemplu, măsuri uh, specifice pentru a avea un cadru de tip sandbox, așa cum se arată în programul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Christoph. Mulțumesc, domnule președinte. Programul președinției germane arată că trebuie să ținem cont de noile evenimente din domeniul tehnologiei și a inovării. Pentru a susține dezvoltarea acestor tehnologii, vom avea nevoie de niște standarde comune europene. Așa cum arătați foarte bine în programul dumneavoastră, utilizarea inteligenței artificiale în acest domeniu va fi esențială pentru redresarea economică în toate sectoarele. Între timp, uh, criza COVID-19 ne-a arătat că uh, domeniul de sănătate este absolut esențial. De aceea vreau să vă întreb, care este poziția președinției germane în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății? Și dacă ne referim și la uh, criteriile etice pentru inteligența artificială, cred că avem nevoie de un cadru de reglementare puternic și solid. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Schitedal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Sunt de acord cu toate îngrijorările manifestate de colegii mei astăzi și cred că statele membre s-au centrat uh, mai mult pe mărimea și condițiile pentru Next Generation în uh, cadrul uh, CFM-ului, dar nu au fost atente la conținut. Oricum, avem nevoie de o competitivitate pe termen lung și nu putem submina programele care pot duce la ajustările necesare pentru industrie, pentru a face față procesului de digitalizare, pentru a ajusta economia astfel încât ea să fie competitivă și durabilă. În ciuda acestor nevoi, Orizont Europa a ajuns la un nivel minim istoric, la 18,1 miliarde de euro, și dacă ținem cont de toate aceste aspecte și de prioritățile uh, inițiale, cred că este important pentru noi să știm uh, care vor fi prioritățile președinției germane în cadrul Orizont Europa și ce înseamnă aceste sume mici pe care le avem, uh, care va fi miezul care va fi păstrat, ce va fi eliminat, uh, pentru că dorim să vedem cum se va traduce în realitate această reducere bugetară. Mulțumesc și acum domnul Tobe. Sharon, thank you. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență și pentru lansarea președinției. Am două întrebări. Aș dori să, ca și colegii mei, să vă rog să ne dați un răspuns mai clar cum putem să sporim finanțarea pentru Orizont în negocierile cu Parlamentul. E foarte clar că miniștrii au spus că e bine că putem, sau ar fi bine să putem să începem proiectele la timp, dar am putea să facem totuși ceva ca să obținem mai mulți bani. Apoi, sunt îngrijorat și de tăierile propuse pentru Euratom în cadrul programului Orizont și mai ales tăierile în proiectele indirecte, precum Eurofuziunea, este foarte clar că statele membre pot avea uh, poziții foarte diferite în ceea ce privește energia nucleară, dar nu cred că e bine să tăiem banii uh, la cercetare, mai ales în ce privește energia nucleară, mai ales pentru proiectele pe termen lung, care într-adevăr se axează pe neutralitatea uh, energetică. Deci aș dori dacă se poate să spuneți câteva cuvinte și în acest domeniu. Mulțumesc! Domnul Ignațio Corau are acum cuvântul. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă ministru. Urgența crizei COVID a arătat cât de multe dificultăți structurale de coordonare au statele membre între ele pentru a face față acestei crize sanitare și totuși uh, Uniunea Europeană trebuia să transforme această criză în oportunitate. De aceea aș vrea să vă prezint problema uh, redeschiderii școlii, care a creat probleme și în, în statul membru pe care îl reprezentați dumneavoastră. Poate că ar trebui să întrebați pe omologii dumneavoastră de la comisie dacă se va face un efort pentru a avea linii comune, linii ghid comune, pentru a putea rezolva, de exemplu, probleme dificile de creare de clustere, dar și a transportului școlar. S-a văzut că um, avantajele economice Uh, și de socializare, dar și de acces la tehnologii ar, uh, ar putea să fie îmbunătățire, dar îmbunătățite, dar mă întreb dacă implementarea unui model n-ar fi mai bună pentru uh, generațiile viitoare în care banda largă să joace un rol foarte important. Iar colegii mei care au vorbit de cercetare și inovare, printre toate eforturile pe care facem, riscăm să pierdem, să pierdem trenul uh, în Europa de a fi actor global în ceea ce privește aceste două domenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mi s-a spus că doamna Galvez Munoz nu este online, sper că nu este o greșeală. Și acestea fiind spuse, am încheiat intervențiile din partea colegilor din sală sau online și acum vreau să-i dau cuvântul înapoi doamnei Carlicek pentru ca să răspundă la întrebările care s-au adresat și să ne spună dacă are concluzii de tras pe care le poate prezenta de asemenea acum. Stimate domnul ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru nenumăratele întrebări pe care le-am primit. Este clar că suntem, reprezentăm opinii foarte diverse și mă bucur foarte mult să văd că acesta este cazul. O să dau mai multe informații eh, și colegilor mei, o să îi rog să răspundă la întrebarea cu privire la articolul 25, de exemplu și tot ceea ce are legătură cu Euratomul. La noi, în România, această, în, în Germania, este o problemă pe care, la care răspunde Ministrul Economiei și deci unele întrebări nu voi putea să le răspund acum pe loc. Întrebarea cu privire la orizontul uh, Europa. Cred că trebuie să spunem următoarele. Acordul este valabil, a fost greu de ajuns la acest acord și trebuie să fim bucuroși că am reușit să ajungem la un acord pe care toate statele să-l poată susține. Parlamentul, desigur, are libertatea de a se poziționa cum dorește, dar trebuie să spun că m-aș bucura foarte mult dacă în toate domeniile am putea în fine să ne apucăm de treabă și să facem ceea ce ne-am propus. Cu toată înțelegerea și dorința de a avea, bineînțeles, în domeniul de cercetării și dezvoltării mai multe decât ce avem acum. Totuși, aș spune că trebuie să începem, trebuie să ne mișcăm, să ne îndeplinim uh, sarcinile pe care ni le-am propus. Tot ceea ce facem acum uh, trebuie să fie făcut și din perspectiva calendarului care ne presează. Programul Erasmus Plus și schimbul uh, în domeniul digital tocmai pentru că pandemia COVID nu s-a terminat în Europa. Trebuie să fie clar că e nevoie de pași rapizi în momentul de față s-ar putea să mai respectăm calendarul, însă dacă vă ocupați cu cercetarea, știți probabil că în domeniul cercetării pentru vaccinuri lucrurile nu sunt imediat uh, un succes. De aceea mă bucur foarte mult că încă nu vorbim despre eșecuri. Sperăm să nu ajungem să avem eșecuri concrete în acest domeniu și ca până la vara următoare să avem un vaccin care să poată să se folosească pe scară largă și astfel să aduc o soluție și Europei, dar și lumii întregi pentru ca să putem uh, să reducem efectele pandemiei. Însă până atunci mai avem cam un an și în acest an trebuie să facem tot posibilul pentru ca schimburile să aibă loc, desigur. Trebuie însă, mai ales în cadrul Erasmus Plus sau la tot ceea ce numim mobilitate în toate domeniile, să înțelegem că nu au plecat toți acasă, mulți au rămas acolo unde plecaseră să studieze sau să cerceteze, 51% dacă nu s-au întors, au rămas în străinătate unde erau, de exemplu, și în acest context formatul digital rămâne foarte important pentru viitor, pentru că tocmai fluctuațiile cu care ne vom confrunta în lanțurile de infectare vor uh, fi destul de diverse și vor fi și diferite din punct de vedere geografic. Autonomia strategică a fost abordată de către colegi, da, autonomia e esențială și dependența reciprocă. Trebuie însă să fie foarte clar că atunci când uh, stabilim doar o parte a infrastructurii comunicaționale și că vom fi dependenți reciproc unii de alții, vor veni și alte țări care vor dori să participe autonom uh, la uh, această comunicare și eu cred că dependența reciprocă este în momentul de față un lucru în care să ne preocupe mai mult autonomia adevărată ar trebui să facem uh, în așa fel încât tehnologiile de comunicare să poată să fie produse chiar în Europa, să fim mai autonomi și după aceea, dacă avem o dependență reciprocă, e foarte bine. Pentru că atunci și colaborarea va fi mai simplă um, decât acum, atunci e un lucru bun, dar prima noastră um, țintă trebuie să fie autonomia din punct de vedere a tehnologiei comunicației și nu trebuie să mizăm direct pe o dependență reciprocă care să funcționeze la fel de bine pe uh, în plan internațional cum a funcționat până acum. S-a vorbit și de IMM-uri. Îmi pare rău că în prima rundă nu am menționat acest subiect. Temul, tema planul de acțiune Corona și implicarea IMM-urilor este pentru noi, mai ales în domeniul biotehnologiilor, unde avem întreprinderi noi care sunt încă mici, dar care sunt foarte necesare în momentul de față, uh, deci sunt esențiale. Am discutat cu mai mulți actori importanți în domeniu la nivelul Germaniei și cred că e nevoie de o instituție care să gestioneze toate aceste mișcări. Acum am fost întâi obligați să reacționăm spontan și rapid, dar cred că s-au creat foarte multe automatisme pozitive. Văd, de exemplu, în domeniul cercetării și sănătății că s-au creat în Uniunea Europeană mai multe um, circuite de colaborare în rețea care nu existau înainte. Însă după aceea, când e vorba de cât de rezilienți suntem, va trebui să avem structuri uh, oficiale. În ceea ce privește IMM-urile, noi uh, avem intenția să-i propunem Consiliului de Inovare să se țină cont și să se promoveze toată, tot lanțul inovării pentru ca să fie implicate IMM-urile mai ușor. În legătură cu clima, am fost întrebate cum putem să facem să fim mai performanți. 35% în plus avem uh, mijloace financiare pentru inovarea climatică și eu cred că deja este o cifră destul de bună. La final va depinde și în același timp va profita și uh, biodiversitatea de această decizie. Biodiversitatea nu poate să mai fie gândită fără protecție climatică, pentru că sunt legate între ele. Schimbarea digitală a fost și ea menționată. Schimbarea digitală împreună cu tehnologiile inovatoare, fie că e vorba de domeniul sănătății, fie că e vorba de domeniul comunicării și tehnologiei, nu contează. Până la urmă, nu putem avea succes decât dacă inovările în economia reală sunt combinate cu tehnologiile digitale. Și aici pot să fac legătura și cu școlile și întrebarea care a fost pusă despre școli. Exact de aceasta avem nevoie în școli pe viitor. Nu e vorba numai de online teaching, deci de învățământul digital, ci e vorba de înțelegerea acestor resurse, înțelegerea tehnologiilor digitale și, pe de altă parte, e vorba de avantajele pe care le aduce tehnologia digitală, pe care putem să le folosim pentru a avea un plus uh, pedagogic. E vorba de acele nevoi ale tinerilor care trebuie să fie mai bine uh, împlinite, cum învățăm tinerii să învețe în um, mediul de astăzi care este digital. Un sistem federal, federal are însă multe avantaje în acest domeniu, pentru că poate să răspundă la nevoile uh, specifice de la fața locului. Deci nu sunt deloc de părere că este nevoie de reguli multe și comune. Eu cred că avem nevoie de o înțelegere comună a educației și anume că educația digitală trebuie să fie parte din uh, ceea ce are Europa ca plus, uh, ca avantaj, dar după aceea felul în care îi aducem pe oameni să învețe aceste tehnologii, cum le transmitem aceste informații, trebuie să rămână la îndemâna statelor membre. Fie că e vorba de um, proiecte care se organizează la nivel de regiune, de țară sau chiar de școală, trebuie să fie lăsată libertatea fiecăruia să-și asume răspunderea pentru deciziile pe care le ia, pentru că eu cred că numai așa se poate ajunge mai departe. În ceea ce în ceea ce privește um, inteligența artificială și domeniul sănătății, eu cred că inteligența artificială oferă foarte multe șanse. Bineînțeles că aduce cu sine și multe riscuri, dar mai întâi vorbesc de șanse, pentru că inteligența artificială, fie să luăm un exemplu, pentru cei care nu sunt doctori, în domeniul uh, procedurilor cu privire, pro, procedurile de imagistică, de exemplu. Dacă un doctor face o radiografie, poate vedea acea radiografie și atât. Dacă folosim uh, inteligența artificială, putem să ajungem mult mai departe și în ceea ce privește diagnosticul și putem la nivelul Germaniei sau la nivelul Europei să punem la dispoziție toate aceste informații tuturor doctorilor cu un bagaj de informații mult mai mare despre patologia respectivă pe care după aceea doctorul va putea să o acceseze și va avea și mai multe terapii, posibilități de terapii, dar și în primul rând un diagnostic mai precis fiind dat că toate aceste informații vor fi disponibile tuturor. Nu trebuie să subestimăm, sigur, și riscurile. Avem nevoie de o înțelegere comună a ceea ce înseamnă valorile pentru ca aceste informații, aceste șanse să fie folosite pentru terapie, dar sfera privată să fie ea păstrată și protejată în continuare și aceasta fiind un punct esențial. Trebuie să încercăm să reconciliem cele două aspecte. E o discuție în curs în Germania, dar și avem o comisie specială care se va ocupa de acest lucru despre felul în care va putea să fie folosită inteligența artificială, anonimizând datele și folosindu-le pentru comunitate în general, fără să periclităm uh, sfera privată a fiecăruia. În legătură cu prioritățile orizontului Europa, esențial pentru o președinție este nu numai să fii un motor pentru temele esențiale, ci și să moderezi temele esențiale care sunt de actualitate. Iar la negocierile pentru orizontul 2020 vedem uh, aici un rol de moderare care poate să revină președinției germane și vorbesc foarte serios de acest rol și anume că putem să acționăm la timp, putem să um, aducem Europa la masa discuțiilor în momentul în care trebuie și să acționăm la timp. S-a vorbit și de creștere, creștere pentru viitor, care are legătură cu tehnologiile inovatoare, cum ar fi cele de mediu. Faptul că noi putem să rămânem puternici în Europa și putem chiar să exportăm lucrurile, vreau aici să mă refer la um, hidrogenul verde. Știm că avem astfel posibilitatea ca regiuni din această lume care pot uh, produce hidrogenul pentru că dispun de tehnologiile verzi precum energia eoliană și energia solară, ne pot ajuta mai mult decât alte părți ale acestei Europe care nu dispun de aceste resurse naturale, dar după aceea acestea vor avea ele, uh, nevoie de diferite proceduri de încălzire sau altele care pot fi oferite de alte state. Aici avem un potențial uh, prin care Europa poate să devină exportator și eu cred că în multe domenii Europa poate astfel să aducă bunăstare pe viitor. A investi în protecția climatică, în posibilitățile digitale, nu poate fi decât un uh, motor de creștere și cred că Europa trebuie să-și înțeleagă acest uh, rol la care va putea contribui serios. Mulțumesc! Thank you, thank you so much. Eh, Mulțumim, doamnă Carlicek, în primul rând pentru prezența de astăzi, pentru că ne-ați acordat eh, timp eh, nouă Comisiei ITRE de la Parlamentul European. Împăr- împărtășim aceleași principii și aceeași viziune comună, respectiv că cercetarea și inovarea sunt extrem de importante, trebuie să depunem eforturi pentru a spori importanța acestor aspecte care sunt decisive pentru viitor, pentru atingerea obiectivelor strategice, cheie pentru redresare. Bineînțeles că va trebui să perfectăm detaliile. Bugetul va fi uh, dosarul cel mai spinos, dar de asemenea și sinergiile și cooperarea internațională. S-a vorbit despre aceste aspecte, dar și alte detalii care poate nu sunt uh, legate direct de textul legislativ legat de Orizont, dar avem foarte multe, am avut foarte multe întrebări și intervenții care au uh, subliniat ideea că trebuie să cooperăm mai bine și că trebuie să depunem mai multe eforturi. Vă urez foarte mult uh, succes în timpul președinției dumneavoastră. Sperăm să avem o cooperare excelentă. Ne bazăm pe perseverența dumneavoastră pe care am uh, constatat-o și astăzi și vom continua această cooperare. Mulțumim, doamnă ministru, și mult succes! Stimați colegi, astfel încheiem sesiunea de dimineață. Sper să ne revedem la ora 13.45 pentru a doua parte a reuniunii de astăzi, Mulțumim pentru participare și pentru implicare. Ne vedem mai târziu.